Mulțumesc foarte mult. Trecem la vot prin procedură simplificată. Este vorba de raportul privind controlul bugetar al, al fondurilor UE în Afganistan. Se deschide votul, vot uh, nominal. A votat toată lumea. Da, begeben sich auf ihre Plätze. Văd că încă nu s-a așezat toată lumea. Hat jeder abgestimmt? A votat toată lumea acum. Se închide votul. ...550 împotrivă, 5, 550 ă, pentru, 5 împotrivă, se, um, se adoptă cu majoritate covârșitoare. Ceea ce privește raportul domnului Riera Madurel privind uh, egalitatea între bărbați și femei, privind accesul la formare, slujbe și promovare. Uh, Avem moțiune de rezoluție. Amendamentul pe 3, vot nominal. Se deschide votul pentru amendamentul 3. Abgestimmt, colege A votat toată lumea? Domnul Sayer, ați votat? Se închide votul. 537 dafür, 2. 509, 537 pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. Das war dann die ganze Abstimmung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege Rier, Frau Kollegin. Acestea au fost amendamentele. Felicitări doamnei eriera, Madurel. Trecem mai departe la raportul privind situația din Orientul Mijlociu și Fâșia Gaza, domnul Schulz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cu voia dumneavoastră și voia colegilor mei, aș dori să fac două comentarii în legătură cu rezoluția pe care o votăm și aș dori să fac și un comentariu personal în legătură cu un coleg de aici, din Parlament. În primul rând, în legătură cu această rezoluție. Grupul meu, doamnelor și domnilor, a avut o dezbatere foarte pasionată pe această problemă ieri seară și avem anumite rezervări rezerve. Înainte de votul din această dimineață, trebuie să ținem cont și de ceea ce ne-a spus Francis Wurt. Într-o zonă de conflict, dacă instituțiile internaționale nu mai sunt sigure, atunci s-a ajuns la un moment în care lucrurile sunt foarte grave și de aceea trebuie să facem un apel față de Israel să susțină structurile umanitare din regiune. Este o încălcare a dreptului internațional. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Am decis să susținem această rezoluție pentru că după o dezbatere de durată ieri, suntem de părere că este important și corect ca această rezoluție să fie adoptată acum. și credem că este necesar să trimitem un semnal din partea Parlamentului European acum pe această problemă. Dar atunci când există o situație violentă care nu se oprește nici măcar în cazul școlilor și care nu iartă nici copiii, trebuie să condamnăm acest lucru. Și acest lucru nu se reflectă în, în rezoluție. Acest lucru ar trebui să se reflecte mult mai bine în rezoluție. Și noi suntem de părere că o asemenea mențiune de condamnare trebuie să apară clar în text. Aș dori să îl menționez doar pe unul dintre colegii noi, care în toată cariera sa politică a făcut campanie pentru pace. Această persoană este Michel Rocard, care acum asiste la ultima sa ședință plenară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Adresse des Kollegen Rocard sagen, da ich gestern. Vă mulțumesc, aș dori să îi spun domnului Rocar că nu am putut să particip la recepția de ieri pentru că am participat la o întâlnire cu președintele Consiliului, domnul Topolanec. Aș dori însă să-mi exprim întreaga admirație pentru Michel Rocard și să-i urez mult succes în inițiativele din viitor. Sperăm că vă vom vedea și în viitor și vă mulțumim pentru contribuția pe care v-ați adus-o la integrarea europeană. Vă mulțumim! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gala möchte eine mündliche Stimați colegi, domnul Gala are un amendament oral la aliatul 3. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu alte grupuri vreau să propun următorul amendament. O responsabilitate specială trebuie să fie înlocuită cu un rol important, pentru că voi să avem ceea ce implică un rol important pentru Egipt. Mulțumesc. Nu se opune nimeni. Atunci, cu acest amendament se supune pun la vot raportul. Cine este pentru? Împotriva abțineri. A, o singură persoană s-a abținut, deci s-a fost aprobat în unanimitate. Votăm acum consideratul ce pe părți pentru prima parte. Cine este? Pentru. A, cealaltă parte. Cine este pentru? Am primesc indicații uh, confuze. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a ce? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm electronic. Se deschide votul pentru a doua parte a punctului C. A votat toată lumea? Se închide votul. 353 pentru, 214 împotrivă, se adoptă. Votăm acum rezoluția, întreaga, întreaga rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Am înregistrat câteva abțineri, dar nimeni nu a votat împotrivă, deci se adoptă în unanimitate. Stimați colegi, vreau să vă spun că voi face tot ce îmi stă în putință ca președinte al um, adunării uh, um, euromediteraniene să ca președintele adunării parlamentare euro-mediterane să adopte o rezoluție asemănătoare celei pe care am adoptat-o noi aici în Parlamentul European. Trecem acum la rezoluția privind Cornul Africii și această rezoluție a fost înaintată de șase grupuri. Doamna Gomes are un amendament oral. Eu propun un... Aș dori să propun un nou alineat înainte de alineatul 1 care să spună următoarele se notează că situația actuală în, în țările din Cornul Africii nu este în conformitate cu elementele esențiale de cooperare stipulate în articolul 9 în, al acordului de la Cotonou. Această um, frază exista deja în raport, um, iar cei trei colegi care au vizitat uh, de curând uh, regiunea au, uh, au elaborat acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu există obiecții, domnul Nassauer. Ok, micro, micro. Cu microfon, vă rog, domnul Nasaur. Grupul PPE se împotrivește acestui amendament oral. Stimmen wir ab über Ziffer ceea ce înseamnă mai mult de 40 de membri, atunci nu trebuie să supunem la vot paragraful numărul 1. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum, întreaga moțiune de rezoluție Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Hat jeder abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. 570 pentru, 11 împotrivă, o majoritate largă și se adoptă această rezoluție. Mulțumim tuturor! Urmează 5 rezoluții în legătură cu strategia Uniunii în legătură cu Belarus. Începem cu rezoluția comună a celor 5 grupuri care înlocuiește toate celelalte rezoluții. Liniatul 9, domnul Marinus Virsma are un amendament oral. Uh, we just propose to... Propunem doar să ștergem ultima propoziție din uh, paragraful 9 și anume că cerem Belarusului să uh, oprească practica de a acorda vize studenților și copiilor. Pentru că autoritățile din Belarus deja au abolit această măsură, deci uh, nu își mai are rostul această mențiune. Deci amendamentul oral nu are nimeni nimic împotrivă. Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. Amendamentul 1 se deschide votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 242 pentru, 340 împotrivă, deci se respinge. Întreaga moțiune pentru rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Jeder abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. 551 pentru, se adoptă. Așadar, mulțumim tuturor celor care au contribuit. Trecem la rezoluția comună a șase grupuri parlamentare care înlocuiește toate celelalte rezoluții în legătură cu Srebrenița. Doris Pac vrea să prezinte un amendament oral la paragraful 3. Doamnelor și domnilor, este un acord general ca să adăugăm la punctul 3 care face referire la Curtea Penală de la Haga să adăugăm următoarea propoziție. În acest sens, trebuie să fie acordată o atenție crescută drepturilor omului la nivel intern. Very good. Es gibt keinen Widerspruch. Foarte bine, se pare că nu există obiecții la acest amendament oral la paragraful 3. Este vot, cu apel nominal și în legătură cu moțiunea de rezoluție. Se deschide votul. S-a închis votul. 556 pentru, 9 împotrivă și mulțumim tuturor celor care au contribuit la această rezoluție. Acum trecem la explicațiile de vot. So, wir kommen zu den mündlichen Erklärungen. Zunächst äh, zum Bericht von Frau Teresa Riera Madurell. explicațiile în ce privește votul uh, raportului doamnei Riera Madurell.